care contravin strategiei europene cu privire la educație, care nu pot fi tolerate într-un stat membru european. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru înțelegere, vă mulțumesc pentru disciplina de care ați dat dovadă și sper că cei care nu au putut primi astăzi cuvântul o vor, îl vor primi data viitoare. Deci uh, încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Următorul punct de pe ordinea de zi este vorba de dezbaterea comună, prioritățile pentru bugetul aferent exercițiului financiar 2011. E vorba de raportul doamnei Sidionia Elzbieta Jedreskiewska, sper că am uh, pronunțat uh, corect numele său, prioritățile pentru bugetul aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea 3, Comisia și raportul Hega Trupel, orientări bugetare 2011, alte rubrici. În primul rând, are cuvântul doamna Jedrezievska în calitate de raportor. Sper că de data aceasta am spus numele mai bine. Vă rog, aveți cuvântul pentru 8 minute. Szanowna Pani Przewodnicząca. Stimate doamnă președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi. Procedura privind bugetul pentru exercițiul anului 2011 este o procedură deosebită, extraordinară, aș spune, pentru că este prima, este vorba de primul exercițiu bugetar care va fi adoptat conform tratatului de la Lisabona. Deci, avem un rol de pionieri și de aceea avem o responsabilitate deosebită. Tratatul de la Lisabona oferă noi prerogative în domeniul bugetar Parlamentului European și de aceea modul în care uh, vom folosi aceste prerogative va depinde de noi. Trebuie să avem un dialog constructiv cu Comisia și consiliul pentru că aceste noi posibilități permise de Tratatul de la Lisabona să fie folosite cât mai bine. O temă fundamentală, o noutate fundamentală din Tratatul de la Lisabona este faptul că nu vor avea loc în legătură cu bugetul, deci Parlamentul și Consiliul uh, vor proceda în lectură unică. Și deci ne confruntăm cu o provocare importantă și trebuie să fim disciplinați. Parlamentul European trebuie să fie disciplinat pentru că avem un singur cartuș, o singură posibilitate. Nu va putea exista posibilitatea celei de-a doua lecture. Deci, în conciliere, va trebui să adoptăm să ajungem la cât mai multe puncte comune. Și această conciliere din toamnă trebuie să funcționeze bine, trebuie să fim disciplinați. Acest an este deosebit, un exercițiu descoperit, de, deosebit pentru că Comisia uh, și-a intrat în funcție târziu și nu și-a putut prezenta strategia politică anuală. Este foarte interesant faptul că Parlamentul European va fi primul care își va exprima avizul în legătură cu bugetul pentru 2011. Deci, sunt primele idei ale Parlamentului European, cele din acest raport. Suntem primii care ne pronunțăm în legătură cu acest buget și nu Comisia este prima care o face ca de obicei. De aceea, exercițiul pentru anul 2011 este unul deosebit. E vorba de al cincilea exercițiu din planul financiar plurianual, care, vă reamintesc, acopere perioada 2007-2013. Am învățat mult din ultimele patru proceduri bugetare din ultimii patru ani. În Polonia se spune am ajuns la perete. În engleză spunem că am ajuns la tavan. Practic, ajungem, atingem ținta, marjele sunt foarte mici și posibilitățile uh, Parlamentului de a acționa sunt foarte reduse. Marjele sunt foarte mici, mai ales în legătură cu rubrica 1B, um, un milion de euro pe an, și rubrica 3B, 9 milioane de euro. Deci posibilitățile noastre nu sunt foarte multe. Raportul Comisiei pentru Buget cere ferm o revizuire ambițioasă a cadrului uh, plurianual, nu doar pentru că aceste marje sunt foarte mici uh, și nu mai există practic marje, uh, ci și pentru că Comisia trebuie să țină cont de impactul tratatului de la Lisabona asupra planului multianual, pentru că tratatul oferă noi competențe în domeniul politicii spațiale, avem Serviciul European pentru Acțiune Externă de asemenea și trebuie să ne gândim cum dorim uh, și să punem în practică strategia europeană pentru 2020. Deci toate aceste elemente nu au fost incluse în planul plurianual și trebuie să ne gândim cum putem finanța aceste noi ambiții. Raportul Comisiei pentru Buget transmite un mesaj foarte important. Tineretul trebuie să fie foarte important în cadrul acestui exercițiu pentru că este viitorul Uniunii Europene. Deci a investi în tineri înseamnă a investi în prezentul, dar și în viitorul Uniunii. Înseamnă a investi în societate și în economia europeană. O fază foarte importantă a vieții noastre a tuturor este trecerea din învățământ, deci de la educație la lumea uh, economică, la un loc de muncă. De aceea persoane, uh, dar 21% din populația între 15 și 24 de ani nu are un loc de muncă. Uniunea Europeană nu poate să rămână cu mâinile în sân, trebuie să faciliteze aceste tranzi- uh, tranziție dificilă de la lumea studiilor uh, la un loc de muncă. Aș dori să subliniez și faptul că au loc uh, schimbări importante din punct de vedere tehnologic și demografic. De aceea societatea noastră trebuie să fie una bazată pe cunoștință. Perso- oamenii trebuie să poată uh, să beneficieze de formare profesională, eventual pentru a-și schimba locul de muncă. Sprijinul Uniunii Europene trebuie să se concentreze pe programele de nivel academic, uh, la nivelul formării profesionale ulterioare, și trebuie să fie sporite și fluxurile de schimb de cunoștințe și uh, mobilitatea. Mobilitatea este o valoare garantată de tratate și stă la baza bunii funcționări a pieței interne. Trec acum în engleză. Pentru că intenționez să vorbesc, să o înlocuiesc pe doamna Helga Trüppel, deci am uh, un rol diferit. Uh, nu mă refer doar la bugetul Comisiei Europene, ci și ale altor instituții și de aceea voi vorbi în limba engleză. În acest, în acest stadiu al procedurii, pro, scopul rezoluției, acestei rezoluții este să zugrăvească contextul bugetar și să emită linii uh, directoare pentru constrângerile bugetare ale celorlalte instituții, uh, inclusiv ale Parlamentului European, însă excluzând Comisia de care am vorbit înainte. Care este contextul general? circumstanțele Uh, în care va fi adoptat uh, bugetul pentru 2011 sunt uh, plină de provocări pentru că bugetul de la rubrica 5 este foarte limitat și pentru că având în vedere intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, uh, el a devenit o prioritate pentru toate instituțiile europene. Intrarea în vigoare a tratatului schimbă procedura de adoptare a bugetului și de aceea e nevoie de o cooperare și mai strânsă și un dialog uh, uh, mai aprofundat între instituții. Cooperarea interinstituțională se referă la multe aspecte, capacitatea capacități de uh, traducere și de recrutare și schimbul de bune practici, îmbunătățirea eficienței, care pot fi poate fi îndeplinită în domenii la care nu ne-am referit prin EMAS, politici de nediscriminare și munca la distanță. Dezvoltarea unei strategii de consolidare pe termen mediu și lung a fost o preocupare a Comisiei pentru Bugete, nu numai în ce privește Parlamentul, ci și celelalte instituții incertitudinile în legătură cu dimensiunea și uh, cuantumul bugetului pentru serviciul pentru acțiunea externă fac ca situația financiară de la rubrica 5 să fie și mai greu de uh, prevăzut. Apoi, în legătură cu bugetul Parlamentului European, documentul biroului cu linii directoare conținea următoarele observații. Uh, încurajarea capacităților de cercetare, pregătiri, uh, stagii pentru folosirea uh, documentelor care derivă din tratatul de la Lisabona. Și de aceea în document se pune accent pe excelența legislativă care este o adevărată prioritate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Îi urez bun venit domnului Ianuș Lewandowski în noua sa poziție și îi dăm cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați care vă ocupați cu bugetul și care ați fost aleși de popor, e o plăcere să aud care sunt prioritățile Parlamentului pentru 2011. Am auzit de asemenea care sunt uh, linii directoare ale Consiliului Sunt de acord cu principalele elemente. E drept că nu e o procedură anuală obișnuită, din două motive menționate de către doamna raportor. Primul motiv este că ne adaptăm acum la un mediu um, în care operăm cu tratatul de la Lisabona. E vorba de faptul că e nevoie mai mult ca niciodată ca instituțiile să colaboreze deoarece avem o singură lectură. De asemenea, s-au stabilit anumite aranjamente de tranziție la concilierea din noiembrie, niște aranjamente practice care ne permit să avem o anumită previzibilitate din 1975 încoace. Deci aranjamentele la care s-a ajuns în Comisia de Conciliere sunt importante, dat fiind că avem o singură lectură. La trialog, mâine Comisia va prezenta modalitățile pentru aceste discuții pentru a vedea care sunt aspectele tehnice ale acestei proceduri, asta înainte de a iniția, practic, procedura pentru 2011. Al doilea motiv pentru care avem o procedură extraordinară suntem într-o situație de criză. Multe țări au deficit uh, bugetar, multe țări au uh, probleme foarte mari și de aceea mai mult decât niciodată ar trebui să dăm o importanță mare unei bune administrări bugetare, unor previziuni bugetare bune și, un, și unei bune implementări bugetare. Rubricile din uh, buget sunt ușor de identificat. Rubrica 1A, 4. Și din spirit de cooperare am reușit să modificăm de patru ori perspectivele financiare la procedurile anuale. Concluziile noastre pot fi prezentate din perspectiva acordului interinstituțional care va fi făcut public pe 27 aprilie ca și proiectul de buget. Va fi trimis Parlamentului. Raportorul Parlamentului, serviciile mele învață cum să-i pronunțe doamnei, cum să-i pronunțe numele acestei doamne. Deci Doamna raportor plasează tineretul, practic, în centrul raportului său. Rubrica 3, prin urmare, primește o importanță sporită. E vorba de educație și de rolul tinerilor pe piața de muncă. Justificat dacă e să vedem cât de ridicat e șomajul la această categorie de vârstă. De asemenea, există promisiunea de a avea un plan de recuperare. Să vedem însă ce e important pentru cetățeni. Pentru aceștia, punerea în practică e implementară, care trebuie, implementare care trebuie să se facă rapid în 2011. Eficiența administrației, de asemenea, e importantă și în această privință trebuie să subliniez faptul că anul acesta, în ciuda ajustărilor făcute, Comisia nu va cere costuri noi nu va cere poziții bugetare noi. Aștept uh, acum uh, cu nerăbdare să se lanseze procedura pentru anul 2011 și sunt sigur că vom colabora așa cum trebuie. E nevoie de această colaborare, e o vorba de o procedură nouă, practic de un prototip de procedură care trebuie verificat. Vă mulțumesc, domnule Lewandowski, domnul Perman, din partea Comisiei pentru Dezvoltare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragă domnule Lewandowski, În criza economică e inevitabil, într-o situație de criză, e inevitabil ca bugetul să se afle sub presiune. E normal. Uh, la, chiar la Bruxelles, fiecare uh, Uh, euro în parte trebuie bine chipzuit cum este cheltuit. Însă, totuși, uh, angajamentele noastre, mai ales în domeniul dezvoltării, trebuie să fie onorate, pentru că creșterea durabilă oferă posibilități uh, unor țări care nu beneficiază de aceleași avantaje ca și noi. Însă să nu uităm că aceste țări în curs de dezvoltare reprezintă o șansă și pentru noi sigur că trebuie să uh, avem uh, un uh, mix de uh, pentru ca uh, să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor și a promisiunilor făcute. Trebuie să apărăm bugetul pentru dezvoltare, deși știu că e foarte greu, iar domnul comisar Pibalx trebuie să uh, militeze, să lupte pentru, uh, bu pentru bugetul pentru dezvoltare și nu în alta reprezentantă Ashton, cum se pare că e acum, pentru că nu ar trebui ca finanțarea să depindă de interesele eh, diplomatice. Vă mulțumesc. Primul vorbitor în numele grupurilor, domnul Fernandez, două minute. Domnilor și domnilor, mă bucur că putem discuta acum despre bugetul din 2011 și că acest buget este considerat un buget pentru, tinerit, pentru tineret. Accesul la locurile de muncă e foarte important pentru tineri. La fel e importantă prima lor slujbă. La fel de importante sunt eforturile pentru agenda digitală, pentru inovație. Sunt propuneri care contribuie la o dezvoltare durabilă a economiei europene. Se creează astfel și locuri de muncă. În ceea ce privește bugetul Parlamentului, aș vrea să vă spun că PPE-ul dorește să avem un buget durabil, riguros, fiecare cheltuială să fie justificată. Și de aceea propunem să abandonăm modelul bugetar care creștea automat. Deci trebuie să avem alte baze de la care să stabilim uh, bugetul. Trebuie să ne bazăm mai degrabă pe ideea de a economisi, trebuie să fim riguroși și să ne gândim la ce se va întâmpla pe termen lung. De exemplu, trebuie să știm care este valoarea cheltuielilor fixe. Trebuie să facem o analiză pentru a vedea care este randamentul diferitelor politici aplicate. Parlamentul trebuie să dea dovadă să fie un model legislativ, să pentru asta instituția noastră are nevoie de niște mijloace. Intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, prin care avem o procedură de lectură unică la buget, uh, va necesita o cooperare mai sporită, deci un dialog adevărat între noi și doar atunci ne vom lua niște angajamente clare. Doamna Balsani, aveți cuvântul. Mulțumesc. Liniile directoare pentru bugetul pentru 2011 sunt un prim, pla, un prim pas spre un viitor buget european. Un pas foarte concret. La Comisia pentru Bugete am făcut un efort notabil pentru a individualiza priorități clare care să dea pregnanță acțiunii europene. Prima prioritate este tineretul, nu doar pentru că e resursa importantă pentru inovare, cercetare, dezvoltare, dar și pentru că punctul de plecare fundamental pentru politici sociale uh, pe termen lung este tineretul. Dar o altă prioritate este și strategia 2020, lupta împotriva șomajului, împotriva schimbărilor climatice și mai ales necesitatea de a aplica concret această nouă strategie pentru viitor, dându-i resurse adecvate, fără compromisuri și fără reduceri. Dar aceste linii directoare sunt și un prim pas foarte realist – marjele sunt foarte mici, marjele de manevră pentru perspectivele financiare sunt foarte reduse. Acest lucru înseamnă că nu există resurse suficiente pentru a face ce mai important, și anume în acțiuni noi. Acest lucru este foarte delicat, mai ales în ceea ce privește prima rubrică, cea privind competitivitatea, creșterea economică și lupta împotriva șomajului. Dar mai există un subiect important E vorba de necesitatea flexibilității la nivelul bugetului pentru a putea reacționa rapid la exigențele cetățenilor, la exigențele persoanelor care sunt în schimbare. Iată, avem priorități, dar avem și condiții uh, foarte importante pentru ca bugetul să fie un instrument util pentru ca Europa să meargă înainte. E vorba de resurse adecvate, de aplicări ale strategiilor viitoare, mai ales a strategiei 2020 și, în fine, soluționarea definitivă găsirea unei soluții definitive pentru un sistem de flexibilitate unică pentru a răspunde uh, provocărilor viitorului. Mulțumesc! Acum, domnul Godmanis. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Aș dori să subliniez trei aspecte. În primul rând, structura de aproximativ cinci din buget. În șase uh, rata de absorpție era de 0,14% și era de 25% înainte. Deci întrebarea este cum putem să uh, executăm această parte din buget, pentru că altfel uh, ne vom afla în situația în care banii nu vor fi cheltu- cheltuiți. O alternativă ar fi punerea în rezervă. Al doilea lucru, trebuie să plătim datorii din vechea perioadă financiară. Comisia a promis 4, 5 miliarde în acest sens. Din câte am înțeles, de mai bine de jumătate de uh, o jumătate de an, unele state membre nu au revendicat banii și întrebarea care se pune este dacă acești bani vor fi folosiți sau nu. Și apoi trebuie să mai spun două lucruri importante pentru uh, bugetele care merg pe anul următor. La bugetul agri bugetul era în 2009 cu 2 miliarde mai puțin decât în 2008. Acum, baza de plecare de plăți este mult mai mare, dar întrebarea este dacă ă, toate proiectele vor fi finalizate în 2010 sau nu. Și apoi, ultima observație, programul 47. Dacă ne uităm la titlu, la, la rubrica pentru ă, plățile pentru cercetare și dezvoltare, plățile din 2009 erau mult mai mici decât în 2008. Deci întrebarea este, vom avea rezultate suficient de satisfăcătoare astfel încât să avem un buget echilibrat într-o situație în care avem atâtea nevoi. Mă întreb dacă există rezerve sau nu. Domnul Ziobro, un minut, vă rog. Domnule președinte, proiectul de rezoluție al Parlamentului European privind prioritățile bugetului pentru 2011 conține un aliniat care, în care se amintește că finanțarea priorităților nu poate să includă sectoare ale politicii de coeziune structurale sau agricole. E nevoie de această prevedere având în vedere uh, modul în care a fost definit uh, bugetul. Criza afectează Uniunea Europeană și o soluție ar putea fi inovarea, dar regiunile cele mai sărace din Uniunea Europeană nu dețin instrumentele necesare pentru a permite această inovare. Există doar bazele unei economii sănătoase. Dacă dorim oportunități egale în Uniunea Europeană, trebuie să sprijinim tocmai politica de coeziune și cea structurală. În această fază de criză trebuie, e nevoie de solidaritate la nivelul european pentru a nu avea o diferență prea mare între țări bogate și țări sărate, sărace. Are cuvântul domnul Portas. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi începem dezbaterea privind uh, orientările pentru bugetul 2011. S-a văzut că prioritatea se dă acum tineretului, mai ales în mai ales în momentul în care aceștia trebuie să treacă de pe băncile școlii pe piața muncii se propun idei foarte bune, cum ar fi crearea unui program Erasmus pentru primul loc de muncă. Să de foarte multe ori uh, trebuie să ne dăm seama că propunând uh, sugestii atât de detaliate am putea da greș. În ce constă, de exemplu, acest uh, program Erasmus pentru primul loc de muncă? Cum va fi finanțat acest program? Trebuie să știm, de asemenea, cum va arăta acest program uh, Erasmus. Va fi un program pentru locuri de muncă de calitate sau pentru locuri de muncă de proastă calitate? Va fi un program împotriva șomajului tinerilor sau va fi doar un program pentru a masca existența șomajului? Și așa intrăm practic în miezul acestei dezbateri. După părerea mea, pentru bugetul de 2011, principalul uh, element discutat va fi șomajul. Șomajul este un flagel care afectează societatea europeană. Noi va trebui să stabilim un buget acum pentru 2011. Acest buget face parte însă dintr-un cadru financiar uh, stabilit uh, pe șapte ani, care nu a fost revizuit, deși am trecut și trecem printr-o criză. Deci suntem practic condamnați la continuitate și la mediocritate, deși noi am uh, aprobat prioritățile cele mai bune din lume. Deci avem o marjă foarte redusă în structura bugetară, deci nu putem face prea multe lucruri oricum. Doamna Andresen. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Creșterea cu 6,5% pentru bugetul Parlamentului European 2011 ne arată cât de departe s-a îndepărtat Parlamentul European de lumea reală și de interesele alegătorilor. Cum putem să le explicăm uh, alegătorilor noștri în timpuri normale, uh, dar mite în vremuri de criză, că banii pe care îi plătesc pentru noi uh, sunt de 10 milioane lire sterline, sterline anual? Uh, cum să le spunem că ă, pentru a avea un parlament cu care unii se mândresc, aceasta este factura pe care trebuie să o plătească. Cum să le spunem șomerilor că noi, deputații, avem nevoie și de mai mult personal pentru, datorită tratatului de la Lisabona? sau că uh, cei care devin, care au uh, ă, birouri în Parlament uh, au nevoie de indemnizații și mai mari. Uh, 45% Uh, sunt tineri șomeri în Spania și nu știu cum uh, această majorare a bugetului Parlamentului va ajuta să-și găsească un loc de muncă. Majoritatea dintre ei sunt foarte bine pregătiți, însă nu au uh, posibilități de angajare. Eu personal nu aș putea să răspund acestor întrebări dacă ei mi le-ar uh, pune. Ar, putea cineva să explice alegătorilor mei de ce Parlamentul European are două sedii, unul la Strasbourg și unul la Bruxelles și cum uh, acest lucru îi va ajuta să-și hrănească copiii, să-și plătească ipoteca la bancă și să-și uh, educe copiii. Pentru că aici e o parte din cele 10 miliarde de uh, lire de care vorbeam înainte. În ce privește comisia, e frumos să vorbim despre idealuri, precum investițiile în educație, să promovăm uh, studiul limbilor străine și să înlăznim uh, cercetarea pentru dezvoltarea și crearea, generarea de locuri de muncă în Europa. Însă, conform raportului Curții de Conturi, nu există niciun fel de garanție că banii contribuabililor sunt bine cheltuiți și nici că planificarea europeană Europeană se face cum trebuie. Președintele o întrerupe pe oratoare. Doamnă, doamnă Andreasen, spune domnul președinte, ați depășit cu o jumătate de minut timpul alocat. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna Vetman, un minut, vă rog. Vă mulțumesc. Dragi colegi, prioritățile bugetare pentru anul 2011 sunt uh, pe fundalul uh, de criză economică. De aceea trebuie să facem tot posibilul pentru ca acest buget să aibă o dimensiune socială mai consolidată. Aș avea câteva sugestii. Ar trebui să ne uh, concentrăm pe tineret. Deoarece tineretul reprezintă viitorul Uniunii Europene și dacă investim în tineri, înseamnă că ne gândim la Europa de mâine. Al doilea rând, din situația actuală se vede cât de repede se pot distruge locurile de muncă într-un uh, spațiu economic anume. În strategia 2020 se vorbește despre inovare. Ar trebui să creăm noi locuri de muncă. Domnul Surian are cuvântul acum două minute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Știm cu toții că bugetul Uniunii Europene are nevoie de reforme în profunzime, dar știm și faptul că în cadrul bugetelor anuale nu se pot face aceste reforme. Care sunt problemele noastre? Problema numărul unu este faptul că bugetul oferă puțină flexibilitate. Nu putem reacționa la provocările momentului. Deci avem uh, o marjă minimă de manevră, posibilitățile sunt foarte limitate. Dar doamna raportor a făcut o propunere foarte echilibrată și a formulat obiective de calitate. Sper că Parlamentul va sprijini textul propus. Faptul că oferim o atenție deosebită tineretului este un lucru foarte important, pentru că altfel tineretul se va îndepărta de Uniunea Europeană și de idealurile sale. Aș dori să mă opresc asupra politicii de coeziune. Politica de coeziune nu este caritate. Trebuie să eliminăm diferențele, trebuie măcar să le reducem. Dar în momentul în care ajutăm o regiune să se dezvolte, competitivitatea întregii Uniuni Europene crește, Uniunea Europeană devine mai puternică pe scena internațională. De aceea, statele membre trebuie să folosească posibilitățile care le sunt oferite, deci să cheltuiască banii care le sunt puși la dispoziție și aceste fonduri trebuie să fie cheltuite eficient, să se obțină rezultate. Altfel, banii vor fi uh, aruncați pe apa sâmbetii și ar fi păcat să nu se obțină aceste rezultate. Sper că se vor face pași înainte, pentru că Comisia pentru Buget dorește să obținem valoarea adăugată pentru banii cheltuiți. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Vaughan. Mulțumesc, domnule președinte! Aș dori să salut uh, acest raport cu privire la bugetul, liniile directoare ale parla, bugetului Parlamentului European și salut această dezbatere pe marginea priorităților noastre pentru a ne asigura că Parlamentul European își poate îndeplini funcția. Raportul inițial părea foarte vag la început și foarte general, însă amendamentele uh, depuse la comisie ne-au asigurat că scoatem în evidență ce este important. Comisia pentru bugete a spus că e nevoie să echilibrăm răspunderile noastre conform tratatului de la Lisabona și cu nevoia de a uh, menține cheltuielile cât mai mici cu, uh, cu putință și mă refer mai ales la marjele cu privire la finanțele publice și sunt convins că toți deputații au observat această propunere. Aceste linii directoare sunt foarte importante. Sigur că nu vorbim doar de cheltuirea banilor, ci și să vedem cum putem face economii și cum putem cheltui banii în mod cât mai cumpătat cu putință. Și de aceea mă bucur de uh, faptul că această propunere pentru un sistem uh, pe bază de cunoștințe a fost acceptată. Trebuie să avem uh, surse cât mai variate din partea statelor membre și a cetățenilor. Analiza postului de televiziune a Parlamentului European e foarte bună. Trebuie să vedem dacă e într-adevăr eficient. Și apoi și o evaluare a indemnizațiilor de secretariat și această nevoie de a avea un personal mai uh, uh, mare uh, e binevenită și ea. La fel ca și nevoia de a avea o strategie pe termen lung pentru Parlament. Și cred că ar trebui să cooperăm mai strâns cu celelalte instituții decât o facem în prezent. Bineînțeles că întotdeauna sunt și probleme spinoase, cea a pragului de 20% care a fost convenit în urmă cu mulți ani. Eu, ca și Comisia de Bugete, considerăm că orice schimbare a acestui prag ar trebui să se facă în urma unei dezbateri între Comisia noastră uh, și uh, toate uh, părțile și instituțiile implicate și nu cred că ar trebui să fie o decizie unilaterală. Grupul Socialiștilor și Democraților un, au depus mai multe amendamente care sperăm să îmbunătățească și mai mult amendam, liniile directoare. Unul dintre ele este uh, cu privire la cheltuielile administrative de la rubrica 5. Un alt amendament vizează republicarea uh, estimărilor din liniile directoare pentru a ne asigura că ne luăm deciziile la timp și în mod adecvat și sper ca colegii să sprijine aceste amendamente mâine care au ca scop uh, îmbunătățirea liniilor directoare. În urma acordului cu privire la aceste linii directoare ar trebui să fim conștienți că trebuie să avem dezbaterea dificilă în urmă cu estimările publicate de către Secretariatul General. Doar după aceea vom putea discuta prioritățile și vom avea o dezbatere pentru a avea un echilibru în ce privește funcționarea Parlamentului European și pentru a ne menține cheltuielile cât mai mici cu putință. Mulțumesc, domnul Haglund, un minut și jumătate. Vă mulțumesc. Domnule președinte, în vremuri economice de răstriște, problemele legate de buget devin și mai delicate. Discuțiile, discuția privind bugetul 2011 acoperă și bugetul Parlamentului. În mod obișnuit, uh, rubrica 5 uh, reprezenta sub 20%. Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, mulți spun că Parlamentul ar trebui să primească mai mulți bani. Există motive pentru a examina dacă o astfel de cerere este justificată sau nu. Vă reamintesc că înainte de 2010 aveam mai multe resurse. Însă eu nu cred că tratatul de la Lisabona ar, trebu- ar putea fi folosit drept o pușculiță de bani pentru Parlamentul European. Ar trebui să încercăm să economisim cât mai mulți bani și eventual să alocăm um, mai mulți bani pentru a ne ajuta în îndeplinirea funcțiilor noastre de parlamentari. Totuși, grupul meu parlamentar nu crede că ar fi, ar fi nevoie de o sporire a bugetului pentru parlamentari. Ar trebui, în schimb, să ne examinăm propriile cheltuieli cu mai mare grijă. Vă mulțumesc, domnul Van Dalen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trecem într-adevăr prin vremuri de restriște, trebuie să strângem cureaua și autoritățile trebuie să își, uh, uh, să controleze cheltuielile și să facă economii. Mai mulți cetățenii nu au încredere în politicile europene și acest lucru este o sursă de îngrijorare pentru mine și de aceea eu am două propuneri pentru bugetul uh, pe viitor. Domnule președinte, în primul rând, în calitate de deputați europeni, cred că noi ar trebui să ne justificăm cheltuielile de 4200 de euro. Uh, mie mi se pare că sistemul în care cheltuim banii nu este foarte transparent și de altfel, cu ocazia raportului STAES, uh, voi uh, depune un amendament în acest sens. În al doilea rând, bugetele birourilor de informare națională a Parlamentului European. Cred că aceste, buge- aceste birouri beneficiază de bugete foarte generoase și cred că în următorii trei ani aceste bugete ar trebui să fie micșorate cu o treime. Să dăm dovadă de hotărâre, să arătăm că vrem să fim transparenți și că nu uh, dorim să continuăm cu lipsa de transparență. Mulțumesc, domnul Belder. Mulțumesc. Domnule președinte, bugetul pentru 2011 ne arată care sunt prioritățile Uniunii Europene. În această perioadă economică dificilă, Uniunea trebuie să nu uite că își primește mijloacele financiare de la statele membre, care trebuie să facă și ele economii multe. Și Uniunea Europeană trebuie și ea să-și reducă cheltuielile publice. Am o întrebare de fond legată de prioritatea um, acordată tineretului. Tineretul și afacerile sociale pot să fie de resortul statelor membre, dar există un domeniu în care e nevoie de sprijin mai ales la nivelul trecerii uh, tinerilor de pe băncile școlii la piața muncii. Puteți ține cont de situația tinerilor vulnerabili, mai ales tinerii care au nevoie de ajutor. Am fost în Bulgaria luna trecută și am văzut uh, cum poate să funcționeze sprijinul Uniunii Europene uh, Uh, mai ales la nivelul fondurilor pentru cultură. Mulțumesc, domnul Griffin. Cea mai mare prioritate a oricărui buget este să-ți cheltui proprii bani. Deci nu ai cum să cheltuiești banii altcuiva, ar fi furt. 6,4 miliarde de lire pleacă din Marea Britanie către bugetul european și încă noi nu avem posibilitatea de a organiza un referendum. 50 de mii de pensionari au murit de frig, deoarece nu își puteau uh, încălzi locuințele. Soldații noștri sunt uciși de talibani. Sute de victime de cancer nu au acces la medicamente. 6,4 miliarde de lire și nu putem să construim spitalele și școlile de care avem nevoie. Deci nu mai furați banii Marii Britaniei Pensionarii și soldații noștri au nevoie mult mai mare de banii aceștia. Pentru voi e doar un buget, pentru noi e o chestiune de viață și de moarte. Vă mulțumesc, domnul Gariga. Două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Țin să-l salut pe domnul Lewandowski, un vechi prieten care acum ocupă o poziție diferită, se așează pe un alt scaun față de noi. În ceea ce privește orientările bugetare, cred că noua direcție în care se îndreaptă lucrurile e binevenită. Domnul comisar poate asculta prioritățile Parlamentului European înainte de a trece la redactarea proiectului de buget. Lucrurile pe care le aude astăzi domnul comisar sunt foarte diferite de ceea ce îi se spune practic zilnic de la diferitele direcții generale care fac presiune asupra dumnealui pentru a avea un buget mai mare. Deocamdată noi, Parlamentul, nu vom face presiuni. După cum știți, o vom face începând cu luna septembrie. Acum dorim doar ca domnul Lewandowski să înțeleagă foarte bine care sunt uh, prioritățile noastre bugetare, care sunt sugestiile noastre. Zi de zi avem noi provocări pentru bugetul pe 2011. La rubrica 4 avem o marjă foarte strânsă, care va deveni și mai redusă, deoarece va trebui să includem strategia pentru Marea Baltică, avem probleme la capitolul agricultură, nu doar pentru că avem acum codecizie, ci pentru că încercăm să facem uz de codecizie, nu vom accepta ca banii din agricultură să fie folosiți pentru alte linii bugetare. Și de asemenea avem și problemele de la rubrica 5, cheltuielile administrative și o mai mare transparență. Un ultim lucru acum. Parlamentul este foarte dispus să economisească bani atât de la bugetul comunitar cât și de la bugetul Parlamentului. Însă noi, grupurile politice, nu acceptăm demagogia, demagogia anumitor persoane care prin această demagogie uh, înțeleg că uh, prin această demagogie cred că sunt uh, politicieni. Domnul Farm. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit din nou, domnule Lewandowski, fost coleg al nostru. Eu o să-mi exprim poziția pe marginea acestor două rapoarte. În primul rând, aș dori să mulțumesc doamnei Zdrevesca care a făcut un raport foarte bun Uh, însă noi am depus câteva amendamente care credem că e, sunt foarte importante. În primul rând, ar trebui să fie mai clar că schimbările climatice și combaterea lor reprezintă una dintre prioritățile noastre de prim rang. Nu trebuie să renunțăm la această luptă pentru că Copenhaga a eșuat. Nu, cred că ar trebui să găsim noi o soluție la problemele de finanțare. Apoi, în ce privește strategia 2020, dacă dorim ca ea să funcționeze, atunci Uniunea Europeană trebuie să uh, militeze pentru punerea în aplicare a acestei strategii și trebuie să ducem o adevărată luptă pentru a îmbunătăți economia și agenda socială în același timp. E vorba de domenii politice care necesită mai mult conținut. Printre altele, va fi nevoie și de un semnal clar înspre statele membre și înspre Consiliu, respectiv că va trebui, uh, vor trebui revizuite plafoanele bugetare în următorii trei ani. Mă gândesc mai ales la la uh, rubrica 1 care se uh, prevede um, care are prevederi legate de creșterea Um, economică și ocuparea locurilor de muncă. E adevărat, nevoile sunt mari, însă trebuie să ținem cont și de circumstanțele de contextul economic și trebuie să ne uh, limităm ambițiile. Sigur, rolul nostru este să consolidăm uh, Parlamentul European și cred că ar trebui să uh, încercăm să luptăm pentru îndeplinirea obiectivelor de la Lisabona. Dar, pe de altă parte, trebuie să încercăm să facem economii și să câștigăm în eficiență. M mă refer mai ales la rubrica 5, uh, cheltuieli administrative care se află sub uh, o presiune foarte mare. Discutăm și de angajările pentru serviciu pentru acțiune externă. Trebuie să ne axăm pe uh, miezul activităților Parlamentului și să facem decizii înțelepte. Mulțumesc, domnul Van Orden. Un minut. Domnule președinte, acum în uh, momente de crize economice în care toate statele europene își uh, taie din bugete, instituțiile europene trebuie și ele să vadă cum uh, își taie din costuri, mai ales Parlamentul, dar Parlamentul de fapt uh, nu face decât să-și sporească numărul funcționarilor uh, fără să se abțină nici un pic de la aceste cheltuieli. Alte instituții compensează cu reducerea alteori, dar nu aici, nu în acest Parlament. Birocrația exagerată și excesele care nu sunt necesare, clădirile prea multe costă bani. Cum putem continua să justificăm bugetul pentru uh, promovare, pentru comunicare în valoare de 94 de milioane de euro pe an sau cel pentru Europarl TV? în valoare de 8 milioane de um, lire. Este ridicol păstră, menținerea unor birouri de informare în statele membre cu un cost de 40 de milioane pe an în timp ce parlamentarii ar trebui să răspundă la întrebările celor care i-au ales. Este un scandal acest lucru că uh, nu se cere și oprirea circului cu mersul la Strasbourg o dată pentru totdeauna. Astfel am putea face economii în valoare de 200 de milioane de lire pe an. Domnul Obermeier nu este la locul său, are cuvântul doamna Gresle. Vă mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor, în primul rând aș vrea să mă refer la bugetul comisiei. Vreau să vă spun că serviciul de acțiune externă este deosebit de important, după părerea mea. Deocamdată acest uh, serviciu de acțiune externă nu este inclus în bugetul pentru comisie, să va fi un element uh, fundamental din acest buget. Eu aș dori ca acest uh, serviciu deci, să fie inclus în bugetul comisiei și e clar că vor exista implicații bugetare și pentru programele plurianuale. Nu avem cum să avem o administrație a programelor plurianuale în afara bugetului comisiei. De asemenea, trebuie să vedem care va fi natura juridică acestui serviciu, deoarece există implicații bugetare. Și, din păcate, în acest buget nu este inclus serviciul de acțiune externă. Domnule Lewandowski, ne puteți da niște cifre exacte cât ne va costa acest serviciu pentru bugetul uh, de 2011? În ceea ce privește rubrica de administrație, unde avem cheltuielile de administrație, acolo marja de manevră este foarte redusă. De aceea cred că în statutul de personal am putea găsi anumite posibilități pentru a economisi bani. Și am o propunere, de exemplu, concediul uh, funcționarilor care lucrează în statele membre. Acele persoane care călătoresc foarte mult, practic. Mă gândesc la o sugestie. Cei care călătoresc cu trenul ar putea călători cu avionul. I-am putea obliga să ia avionul pentru a economisi timp. În ceea ce privește personalul Parlamentului European, și eu cred că avem nevoie de un personal sporit. În ceea ce privește clădirile, să nu uităm că avem uh, și circunscripții, să nu uităm că putem face contracte Uh, pentru servicii uh, clare, pentru anumite servicii doar. Toate acestea ar trebui să se regăsească în buget. Domnul Ernhaus are cuvântul acum un minut. Mulțumesc, doamne președinte. Avem uh, nevoie de o altă Uniune Europeană, avem nevoie de un alt buget. Cred că ar trebui să dăm dovadă de curaj, să facem schimbări revoluționare și să nu ne limităm uh, doar uh, la uh, mici schimbări de amănunt. Apoi, cred că bugetul ar trebui să fie total transparent. Trebuie să justificăm toate cheltuielile administrative, pentru că bugetul nu, în forma sa actuală nu ne dă niciun fel de informație precisă. Apoi, și cred că am putea să facem acest lucru fără a pune sub semnul uh, îndoielii eficiența. De exemplu, dacă o mare parte din agențiile europene uh, sunt închise, dacă renunțăm la al doilea sediu de la Strasburg, dacă uh, eliminăm organismele și instituțiile care nu au niciun fel de relevanță, precum Comitetul Regiunilor sau Comitetul Economic Social, avem de câștigat. Și apoi, cred că cel mai bine ar fi să dăm bani celor care au nevoie, respectiv contribuabililor uh, prin programe și propuneri uh, corecte, de exemplu programul Erasmus, uh, uh, cred că astfel de măsuri ar trebui să aprobăm. Domnul Sikierski. Parlamentul European a obținut noi prerogative odată cu Tratatul de la Lisabona prin extinderea codeciziei, dar acest mecanism trebuie să începe să funcționeze acest an și anii următori vor fi foarte importanți pentru modificarea procedurii bugetului. Doar o cooperare între Parlament, Consiliu și Comisie ne va permite să dezvoltăm o procedură care să răspundă prevederilor tratatului. Sprijin apelul pentru creșterea bugetului comunitar pentru a face față noilor provocări odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Parlamentul trebuie să poată uh, să se achite de datoriile sale, de sarcinile sale, de aceea are nevoie de mijloace. Competențele Parlamentului sunt sporite, de aceea avem nevoie de mai multă consultanță, de mai mult sprijin din partea experților. Și toate aceste servicii, bineînțeles, trebuie plătite. Un alt element din raport care trebuie sprijinit este nevoia de a investi mai mult în tineret. Trebuie să investim în învățământ, pentru că aceasta este baza unei societăți moderne, inovante. Uniunea Europeană trebuie să fie competitivă în fața Statelor Unite și a celorlalte puteri mondiale la nivel tehnologic. Am înregistrat o întârziere în acest sens și trebuie să investim pentru a recupera această întârziere. Lupta împotriva sărăciei. Trebuie să finanțăm programe ca instrumentul alimentar, să sprijinim uh, acțiuni uh, ca un pahar de lapte sau fructe și legume în școli. Vorbim mult despre învățământ, vorbim mult despre economia bazată pe cunoaștere. Astăzi avem și strategia 2020, încă de pe acum. Acum, în momentul definirii acestor orientări ale bugetului, trebuie să definim deja modul de finanțare a acestei strategii pentru ca ea să aibă succes e nevoie de mai multe investiții în politica de coeziune și să luptăm împotriva efectelor crizei. Doresc să mulțumesc doamnei raportor pentru acest raport inovant, pentru acest buget pentru 2011. Are cuvântul doamna Cavalio, două minute. Thank you, Chair. Juventude, CSI... Mulțumesc, domnule președinte. Tinerii, știința și inovarea sunt prioritățile pentru următorul buget al Uniunii Europene. Trebuie să investim în tineri, adică în viitor. Educația, pregătirea profesională, uh, să-i ajutăm să treacă de pe băncile școlii pe piața muncii. Acestea sunt printre elementele din acest buget. Tinerii absolveți uh, sunt afectați din ce în ce mai mult de șomaj. De aceea acest program Erasmus pentru primul loc de muncă E un program uh, potrivit pentru a face față situației. E important deci să se facă această legătură între sistemul de învățământ și piața muncii. Această propunere de a crea acest program Erasmus pe care am prezentat-o eu împreună cu alți colegi se bazează pe niște principii, cum ar fi finanțarea adițională, suplimentară, finanțarea pentru inovare. În al doilea rând, fiecare acțiune va avea o dimensiune de educație prin care um, persoana respectivă va avea un contract de muncă cu o întreprindere. Ca alte priorități, aș vrea să subliniez agenda digitală, cercetarea și dezvoltarea. Acest buget ne va permite de asemenea să sprijinim dezvoltarea de tehnologii ecologice și inovante pentru a contribui astfel la recuperarea economică și la un sector mai dinamic al IMM-urilor. Știința, tineretul, inovarea, acestea sunt cheile prin care Uniunea Europeană își poate căpăta poziția de lider. Vă mulțumesc. Începe acum procedura Catch the Eye. Domnul Boris, un minut. Domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi, aș dori mai întâi să o felicit pe doamna raportor pentru acest raport excelent. Situația economică a Uniunii Europene nu este satisfăcătoare, dar în raport se dă răspuns uh, unei întrebări. Cum să garantăm valoarea adăugată a Uniunii Europene? Se dă importanță tineretului într-o strategie pe termen scurt și lung. Este o idee excelentă pentru a rezolva problemele să insistăm pe inovare, pe tehnologiile digitale. Iată exemple pentru o dezvoltare rapidă a Uniunii, a Uniunii Europene. E interesant și sprijinul acordat IMM-urilor, mai ales în regiunile care au înregistrat cele mai multe întârzieri. Trebuie să avantajăm mobilitatea, politica de investiții în uh, rețelele uh, TEN, rețelele europene. Este important să investim în tineret, Mulțumesc Comisiei pentru Educație care acționează în acest sens. Mulțumesc. Doamna Țicău.

legal. Domnul Ferreira, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, știm care este situația economică în momentul de față. De aceea, pentru bugetul din 2011, prioritățile se schimbă. Acest buget depinde de niște condiții foarte diferite de cele din trecut. Uitați-vă ce s-a întâmplat. Milioane de persoane sunt în șomaj, foarte multe trăiesc sub pragul de sărăcie. Au existat uh, foarte mari reduceri pentru bugetele sociale, în domeniul culturii, al educației. Are de suferit coeziunea socială vorbim de o ocupare 100%, însă așa ceva e practic imposibil de îndeplinit. Avem nevoie de un instrument bugetar care să fie în slujba societății. Gândiți-vă la câte probleme avem. Acestea sunt modificările pe care le prezentăm în raport pentru a arăta că există o altă cale care nu e doar posibilă, ci și necesară. Domnul Obermeier, un minut herr präsident! ich beziehe mich auf rubrik fünf äh, speziell. aș vrea să mă refer mai întâi la strategie. e adevărat că această strategie uh, este un instrument important care însă trebuie să țină cont de eficacitatea energetică și de costuri. Cred că cele trei Uh, sedii ale Parlamentului ar trebui să fie obiectul dezbaterii noastre. Faptul că tot timpul trebuie să ne deplasăm uh, dintr-un oraș într-altul este greu de justificat în fața cetățenilor. Trebuie așadar să facem o analiză aprofundată a costurilor pentru ca cetățenii să înțeleagă ce plătesc. Cred că Parlamentul European ar trebui să se concentreze asupra unui singur oraș, să aibă un singur sediu. Personal eu sunt în favoarea orașului Strasbourg datorită trecutului său istoric și nu cred că am putea continua în sistemul actual, ar trebui să rămânem la uh, Strasbourg. Președintele, întrerupe vorbitorul, mulțumesc. Următoarea, Elena Băsescu.

Mulțumesc, domnule președinte, domnilor comisari. Luând în considerare situația economică foarte dificilă din statele membre, trebuie să ne gândim îndeosebi la bugetul din 2011 cu multă atenție, să ne axăm în speță pe crearea unor noi locuri de muncă și să sprijinim IMM-urile pentru că acestea oferă locuri de muncă pentru cetățenii noștri mai mult decât oricine altcineva. Dacă dorim să sprijinim aceste IMM-uri, Trebuie să simplificăm normele în baza cărora au acces acestea la sprijinul financiar. Trebuie să ne aducem aminte că trebuie să creăm plus valoare în beneficiul întregii Uniuni Europene, nu doar în beneficiul statelor membre individuale. Trebuie să ne axăm pe transport și pe dezvoltarea infrastructurii și proiecte în acest sens și de asemenea asupra proiectelor energetice. Aceste obiective trebuie să constituie prioritatea pentru bugetul 2011. Domnule comisar, aveți cuvântul în cadrul procedurii CashDI. Sfârșitul procedurii CashDI, de fapt. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră care mă ajută să înțeleg mai bine prioritățile Parlamentului pentru 2011. Ce a fost foarte clar în momentul în care v-am ascultat în această seară, mi-a devenit clar că mulți vorbitori subliniau faptul că noi formăm acum uh, uh, bugetul pentru 2011 într-un mediu uh, neobișnuit. Europa este Uh, într-o criză, la sfârșitul unei crize în care multe țări au uh, dificultăți uh, fiscale, fiscale care presupun presiuni puternice asupra bugetului. De asemenea, presiunea asupra gestiunii, bunei gestiuni a guvernului. Van Orden, Fernandez, Haglund au subliniat aceste lucruri. Dar ce avem nevoie acum este avem nevoie de niște priorități foarte clare și eu cred că uh, tineretul are într-adevăr și prioritățile noastre au susținerea tuturor statelor membre, și a celor vechi și a celor uh, noi. Într-adevăr, uh, tineretul este una dintre prioritățile uh, din bugetul nostru. Este foarte importantă, de asemenea, buna punere în aplicare. Domnul Godmanis, domnul Șurian se gândesc la coeziune. Da, într-adevăr, am avut probleme cu coeziunea. În 2009-2010 ar trebui să creștem viteza de acțiune în 2011 în ceea ce privește măsurile anticriză. Dar, de asemenea, trebuie să creștem cheltuielile pentru cercetare. Trebuie să avem un regulament financiar mai ușor de utilizat. La sfârșitul lui mai, iunie, în anul acesta, îl vom avea în forma finală. De asemenea, mi-a devenit foarte clar, ascultând dezbaterea dumneavoastră, că Parlamentul este conștient de uh, marja de manevră foarte limitată în buget. Salvador Gariga, domnul Ferm și ceilalți au subliniat uh, această marjă de manevră foarte limitată. Concluzia însă ar putea să fie o mai mare flexibilitate în elaborarea și în punerea în aplicare a bugetului și pot să vă asigur că îmi însușesc această concluzie. Inge Gresle are, ca de obicei, dreptate atunci când spune că avem nevoie de un serviciu de acțiune externă. Acesta încă nu este uh, trecut în buget, dar avem nevoie de cifre pentru buget. Încă nu avem cifrele. Fără cifre e foarte greu să uh, pui la punct uh, un buget. Dar uh, acest lucru se va întâmpla în cursul acestui an dacă Serviciul de Acțiune Externă trebuie să devină operațional. Aștept așadar discuția de mâine în trialogul informal și apoi trebuie să lansăm adevărata dezbatere și sper că vom avea o conciliere fructuoasă pentru uh, asupra cifrelor din bugetul pe 2011. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, și dau acum cuvântul uh, pentru a încheia domnei Jedrejevska. Doamna Jedrejevska în calitate de raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, am ascultat cu mult interes uh, la toate intervențiile din această dezbatere. Mă bucur că sunteți de acord cu prioritățile principale și, anum, și în, cel, în primul rând cu prioritatea de a-i susține pe tineri și mă bucur această susținere și mă motivează să acționez și mai hotărât în această direcție. Mulți dintre dumneavoastră ați spus pe bună dreptate că marja noastră de manevră este foarte limitată și de aceea aș vrea să repet apelul către Comisia Europeană de a efectua revizuirea la jumătatea uh, mandatului a cadrului financiar multianual. Suntem acum în al cincilea an al cadrului multianual și cred că este momentul potrivit să tragem anumite concluzii după patru ani de experiență. Este clar, foarte clar, că trebuie să luptăm împotriva crizei economice și financiare, care evident ne-a afectat în uh, feluri diferite uh, în statele membre, dar încercăm cu toții să ieșim din criză, să uh, obținem o refacere economică. Avem anumite fonduri pentru cercetare, dezvoltare, pentru tineri, pentru piața unică, pentru promovarea libertăților. Toate acestea reprezintă însă o parte foarte mică a bugetului. Așadar, dacă trebuie să tăiem bugetul, să reducem bugetul, cred că nu din aceste zone ar trebui să se facă aceste reduceri. Mulți dintre dumneavoastră au spus că tinerii sunt viitorul nostru. Așa este evident. Dar avem în continuare uh, de înțeles faptul că tinerii nu sunt o abstracție. Ei trăiesc aici și acum în Europa și au problemele lor. Trebuie să nu uităm problemele și nevoile lor. Ar, aș vrea să spun câteva cuvinte de asemenea despre o perspectivă mai largă și o abordare mai largă în ce privește bugetul european. Când uh, vorbim despre tineri, Uh, nu trebuie să discutăm doar despre măsuri directe de susținere, ci și de educație. Eu cred că valoarea adăugată a acestui uh, lucru este clară pentru toată lumea. Să nu uităm că trăim într-o Europa, într-o uh, uh, societate comună. Libertatea de mișcare nu se referă doar la oameni, se referă și la idei și la informații. Aș vrea să rezum dezbaterea uh, despre buget Uh, în, ținând locul uh, colegei uh, care este raportor și care este absent astăzi, este foarte clar că trebuie să aplicăm anumite măsuri de austeritate, că trebuie făcute într-adevăr niște tăieri, niște reduceri bugetare, trebuie să ne justificăm cheltuielile, și această rigoare, această disciplină bugetară se aplică tuturor, se aplică și Parlamentului European. Și acest lucru a fost reflectat în raportul uh, care a fost uh, pregătit de către Comisia de Control Bugetar. Dezbatem uh, la această oră târzie. Sper că nu ne-am pierdut timpul de pomană sau sper că în niciun caz nu considerați că este o pierdere de timp ceea ce facem și sper că mesajul nostru va fi auzit Uh, și ascultat de comisar, sper că n-a uitat vremurile în care stătea alături de noi în băncile Parlamentului European și Sper că această dezbatere și ideile rezultate din ea vor fi reflectate în propunerea pe care Comisia ar trebui să o prezinte pe 27 aprilie. Aș fi foarte bucuroasă să văd că aceste sugestii și idei își găsesc locul în proiectul de document al Comisiei ca să nu mai trebuiască să repetăm încă o dată tot ce s-a spus astăzi aici. Președintele, uh, mulțumesc. Uh, dezbaterea comună este închisă. Votul va avea loc mâine. Înainte de a trece la următorul subiect de pe ordinea de zi, vă rog să ascultați următoarea comunicare. S-a făcut o cerere de apărare a imunității parlamentare.